Uh, dear colleagues, please, uh, can I... Stimați colegi, vă rog, pot să vă rog să ocupați loc, pentru că trebuie să continuăm, mai avem încă două puncte pe ordinea de zi. Așadar, So, dear colleagues, let's go on because we have still mai avem încă două puncte pe ordinea de zi. Anunț acum rezultatele votului. Domnul Lazaros Lazaru pentru 19 împreună împotrivă 1, abțineri 1. Leo Brincat pentru 11 împotrivă 9, abțineri 1. Joao Figueredo pentru 19 împotrivă 0, abțineri 2. Vă mulțumesc pentru participarea dumneavoastră la audiere. Mulțumesc, mulțumesc pentru întrebări. Trecem acum la următorul punct. Îl avem aici pe domnul Sarvama, care își prezintă proiectul de aviz în legătură cu posibilele evoluții și adaptări ale actualei configurații instituționale a Uniunii Europene pentru a se asigura că toate instituțiile uh, care examinează buget, uh, care se ocupă cu bugetul Uniunii sunt supuse uh, examinării parlamentare. Îi dau cuvântul acum direct domnului Sarvama. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, este o mare onoare pentru mine să redactez acest aviz pentru că aici uh, este vorba un raport foarte important al domnului Verhofstadt. Așadar, sper că avizul nostru va conta. Vă voi prezenta pe scurt cele trei idei principale din avizul meu. În primul rând, sper că atunci când examinăm posibilele evoluții și schimbări în uh, formatul instituțional, Trebuie să ne asigurăm că toate instituțiile europene care gestionează, gestionează bugetul sunt uh, supuse uh, controlului. Mi se pare un lucru de bază și uh, a putea remedia o slăbiciune a Uniunii în momentul actual. Toate instituțiile trebuie să poată să fie examinate de către Parlament. Deci, nu doar Comisia, cât și Consiliul ar trebui să participe la această reuniune. După aceea, în avizul meu, am cerut ca regulamentul financiar să fie actualizat pentru a se clarifica obiectivele procedurii de descărcare. Și nu doar atât, ci, și mai important, să definim sancțiunile care să fie impuse dacă această, a, aceste reguli nu sunt respectate. În al treilea rând, propun și cu acest lucru ne-am confruntat în toată această după masă, cu greu câte ori, Uh, și deseori ne-am găsit într-o poziție care nu ne mulțumește, numirea uh, membrilor cur- curții de conturi. După cum uh, în formatul actual al tratatului, tratatul este prea vag și s-ar putea ca interpretarea Consiliului să fie cea corectă, dar Chiar din acest motiv ar trebui ca lucrurile să fie clarificate. Așadar, mi se pare corect, revenind la uh, ceea ce am spus, dacă vrem să ne asigurăm că cetățenii Uniunii ne iau în serios atunci când spunem că supraveghem cu grijă cum se cheltuiește bugetul Uniunii, și că Curtea de Conturi este un actor cheie în acest proces, trebuie să fim văzuți pe picior de calitate atunci când este vorba de nominalizarea membrilor Curții de Conturi. Așadar, cred că Consiliul ar trebui să țină cont de deciziile luate de acest Parlament și, bineînțeles, este da, de datoria Comisiei noastre să examineze acești candidați, după cum tocmai am făcut-o astăzi, în cazul celor trei, nominali, celor trei candidați nominalizați. Aceste trei idei se regăsesc în proiectul meu de aviz și uh, Vă stau la dispoziție pentru orice întrebări. Domnul Von vrea să pună o întrebare. Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamne președinte. Salut, bineînțeles, avizul lui Petri. Ca de obicei este foarte cuprinzător și consistent, însă am câteva întrebări Bineînțeles, grupul socialiștilor și democraților, ca și celelalte grupuri, își dorește să ia orice măsură pentru a îmbunătăți transparența și responsabilitatea în ceea ce privește finanțele comunitare. Însă mă întreb în legătură cu aliniatele 2 și 3, ce vreți să spuneți? De exemplu, ați spus că există anumite instituții care nu erau acoperite de asemenea clauze și sugerați ca regulamentul financiar să fie actualizat, însă nu știu ce înseamnă acest lucru față de tratate. Înseamnă schimbări tehnice sau este nevoie de o revizuire a tratatului? Pun această întrebare, bineînțeles, pentru că este un aviz pentru AFCO și această comisie examinează dacă tratatul va trebui să fie reexaminat și modificat în viitor. A doua întrebare la liniatul 9 și anume menționarea sancțiunilor. Bineînțeles că aici vrem, vrem să ne asigurăm că examinarea are loc în mod corect că toate instituțiile fac parte și dacă unele instituții nu cooperează, cum a făcut-o Consiliul în trecut, trebuie să găsim modalități de a le face să coopereze, dar nu sunt sigur că sancțiunile sunt calea cea mai bună. Așadar, poate în loc de sancțiuni am putea să menționăm un pachet de măsuri sau stimulente pe, care ar să fie introduse pentru a ne asigura că toate instituțiile fac parte din aceast, acest efort. După aceea, aliniatul 6, unde sunt perfect de acord cu Petri că orice subminează dreptul Parlamentului de a supraveghea conturile și implementarea bugetului nu își găsește locul, uh, vrem să examinăm toate întreprinderile comune împreună. Nu vrem să ne subminăm oportunitatea de a examina uh, toate aceste instituții și de aceea susțin, poate alineatul 6 ar trebui modificat ușor. Domnul De Jong, mulțumesc uh, raportorului pentru uh, proiectul său de aviz. Trebuie să recunosc că sunt de acord cu tot ceea ce apare în acest aviz. Sunt uh, solicitările pe care le-am avut la comisia noastră de mult timp și sunt de acord cu această abordare. În același timp, suntem într-o oarecare dilemă, pentru că Am examinat acest text și dacă ne uităm la ceea ce se sugerează, este o altă uniune, o uniune cu un ministru de finanțe, cu o schimbare majoră în caracterul instituțiilor și în ceea ce privește statele din zona euro, cu un accent suplimentar pe bugetul european, pe resursele proprii, cu impozite europene. Se menționează și investițiile. Să ne bazăm mai mult pe Banca Europeană de Investiții, pe Banca Centrală Europeană. Toate aceste aspecte se leagă de felul cum va funcționa Uniunea Europeană a viitorului în domeniul bugetului și controlului bugetar. Dilema mea este că nu sunt de acord cu aceste propuneri, de ce sunt, este foarte greu să reacționez la acestea în interiorul comisiei noastre. Nu știu dacă ar trebui să le discutăm în detaliu, însă cel puțin trebuie să fim conștienți că dacă va exista o nouă modalitate de a cheltui sau ca Uniunea Europeană să adune finanțe, controlul bugetar va trebui și el să fie ajustat și ar putea să devină chiar mai important decât până acum. Nu doar pentru bugetul în sine, ci și pentru responsabilitatea instituțiilor. Există anumite agenții care sunt, se finanțează din resurse proprii, prin uh, taxele pe care le percep, dar refuzăm o asemenea abordare pentru bugetul general. Nu știu dacă ar trebui să trecem la o discuție mai generală aici sau să lăsăm Comisia AFCO să decidă Uh, aceste probleme. Vă mulțumesc, nu văd alte solicitări. Dorește comisia să intervină? Nu? Niciun comentariu din partea comisiei? Domnule Salvama, aveți cuvântul. Dacă doriți să reacționați și să încheiați uh, acest raport. Yes, well, let me... Da. Vă mulțumesc uh, pentru comentarii. Bineînțeles că ar fi trebuit uh, deja să spun în, de la bun început că sunt cât se poate de deschis uh, la îmbunătățirea textului și aștept cu nerăbdare sugestiile și amendamentele dumneavoastră. Aș dori să încep cu domnul De Jong și cu reflexiile sale aproape filozofice. Bineînțeles că suntem în mijlocul unui proces, unui proces al cărui rezultat nu îl cunoaștem. Însă acest rezultat ar putea să apară destul de rapid. Într-un an, doi, s-ar putea să avem de-a face cu o realitate foarte diferită. Și consecințele bugetare ar putea fi atât de puternice încât uh, să fie bine să avem deja um, ceva prevăzut. Cred că ar fi dificil să uh, intrăm în detalii în ceea ce privește întrebarea dumneavoastră. Și dacă mă gândesc la un text legislativ final, mi se pare foarte greu să definesc exact. Deci avem totuși o provocare și anume să vedem uh, ce ne spune globul de sticlă. N-aș vrea să intru în foarte multe detalii nici eu. Aștept uh, cu nerăbdare să văd amendamentele care vor veni până marțea viitoare. însă m-am gândit și eu la acest lucru. Mi se pare foarte dificil. Însă, bineînțeles, orice amendament uh, ați uh, găsi, eu uh, sunt dispus să fac în așa fel încât acest aviz să fie unul uh, mai coerent. Mi se pare însă dificil în uh, etapa actuală să spun mai mult despre asta. În ceea ce privește observațiile, comentariile, poate critice din partea lui Derek, la aliniatul 9, eu mă gândesc aici la faptul că de atât de multe ori am fost atât de frustrați de activitatea noastră. Spun asta sincer. încât doream să lansez ca un fel de mică provocare uh, și să văd care ar putea fi rezultatul în această comisie. Eu cred că ar fi bine dacă am putea să avem un aviz uh, puternic. Bineînțeles că trebuie să fim uh, precauți. Dacă propunem ceva către AFCO care nu este acceptabil, ar fi degeaba și cred că um, probabil la asta v-ați gândit. Însă, în ceea ce privește definițiile, cred că avem nevoie de ceva concret ca să spunem că, da, dacă asta este munca ce ne este atribuită, trebuie să avem posibilitatea de a sancționa cumva. Dar um, de, nivelul de detaliu uh, la care să ne oprim, mi se pare un subiect uh, complicat, dar um, eu la asta mă gândisem. Să clarificăm sancțiunile aplicabile în momentul în care această uh, procedură nu este respectată. Cât despre alineatele 2 și 3, Cred că elementul cheie se află în aliniatul 3, în care se spune că litera TFUE diferă de practica și spiritul tratatului. Este ceva unde, bineînțeles, fiecare poate să vină cu propria sa interpretare a ceea ce este spiritul și practica în cazul unui tratat. Însă ce aș vrea eu să subliniez este că în mod clar există o diferență între cele două și apare destul de des în munca noastră. Deci, ideea de a găsi îmbunătățiri uh, revine. Și bineînțeles, întrebarea pe care o adresați este potrivită. Sugerez rescrierea tratatelor? Nu cred că asta urmărim uh, noi de fapt, nu cred că ar fi realist, dar trebuie să mergem cât putem de departe cu acest aviz. Acesta este de fapt planul meu, intenția mea. Să încercăm să facem tot ce putem uh, cu fiecare aliniat astfel încât să ne aducem argumentele în discuție. Mulțumesc, spune doamna președinte. Vă amintesc că termenul pentru amendamente este săptămâna viitoare, 13 septembrie. Adoptarea la cont este prevăzută pentru 12 octombrie, după uh, adoptarea în AFCO. Trecem la următorul punct de pe ordine de zi, și anume misiunea CONT în Iordania și Liban. CONT uh, a decis să organizeze o misiune în Iordania și Liban, țări care sunt gazde a celor mai mulți refugiați uh, palestinieni, 2 milioane în Iordania și jumătate de milion în Liban. Misiunea va avea loc în uh, perioada 20-23 septembrie, în două săptămâni vom avea 8 membri inclusiv uh, președinta noastră. Și astăzi vom putea discuta câteva chestiuni concrete în pregătirea programului cu Comisia. Avem uh, reprezentanți din partea DigiNear alături de noi, doi reprezentanți cărora le urez uh, bun venit. Vă voi da imediat cuvântul reprezentanților comisiei pentru briefing și apoi, bineînțeles, noi vom avea întrebări. În primul rând, vă mulțumesc însă pentru prezență. Aveți cuvântul. Mulțumesc pentru această invitație. Suntem foarte bucuroși să vă ajutăm în pregătirea acestei misiuni. Directorul nostru Uh, împreună cu doamna Gresle, au cooperat foarte bine. Ultima invitație a fost pe 31 august. Voi fi foarte succint. Vă voi prezenta agenția noastră și apoi voi da cuvântul colegei mele, Fabien. Avem uh, și uh, colegi de la Digi Buget, în cazul în care aveți întrebări. După cum știți, Unra face treabă foarte bună la fața locului, lucrează în uh, cele cinci țări, um, Iordania, Siria, Liban, uh, Cisjordania și Fâșia Gaza. Are un buget de aproape un miliard uh, pe an. Este un buget incredibil care crește în fiecare an. Um, UNRWA asigură servicii esențiale pentru majoritatea celor cinci milioane de uh, refugiați din aceste țări. Oferă educație de bază la aproximativ jumătate de milion de țări, au peste 400 de clinici de îngrijire de sănătate, deci este o mașinărie enormă pentru a oferi servicii la 5 milioane de persoane în această regiune, într-un context foarte specific în uh, timpul războiului din Gaza a fost una dintre puținele agenții care erau la fața locului și care au oferit servicii uh, esențiale populației de la fața uh, locului datorită infrastructurii de care se bucură. Mm, noi la comisie suntem foarte mulțumiți și salutăm uh, munca acestei agenții în cei cinci ani de uh, operațiuni. După cum știți, UNRWA este o agenție unică, foarte specifică. Este singura agenție care oferă servicii singură. 90% din personalul său este personal uh, operațional, profesori, asistente, infirmiere, medici, care lucrează la fața locului în uh, facilitățile respective. Și asta explică și cât de dificil este să uh, avem spații de manevră cu bugetul. Acest spațiu de manevră este foarte redus. Uh, uh, 80% din bugetul UNRWA este pentru personalul operațional. Deci reducerea bugetului este posibilă cu greu. Finanțăm UNRWA prin trei uh, prin trei mijloace, în principiu prin fondul general UNRWA. Majoritatea serviciilor de bază sunt oferite prin ceea ce numim uh, bugetul de program al agenției și Uniunea Europeană alocă peste 100 de milioane de euro pe an către această finanțare uh, de bază a agenției. Uh, oferim însă finanțare și prin alte canale, fondul de urgență și câteva proiecte foarte specifice solicitate de către agenție la fața locului. Dacă reunim toate acestea, Uniunea Europeană alocă practic 120 de milioane de euro pe an către această agenție, ceea ce uh, constituie pat, aproximativ 40% uh, împreună cu, uh, cu finanțele din partea statelor membre, constituie 40% din finanțarea agenției. Însă avem probleme. Agenție, bugetul agenției este, de, după cum spuneam, de 1 miliard de euro pe an pentru uh, Uh, serviciile de bază sunt 660 uh, de milioane de euro bugetul. În fiecare an agenția are un deficit uh, de, peste, de aproximativ 100 de milioane de euro și este foarte dificil să se umple acest deficit. În fiecare an, în noiembrie, în decembrie, UNRA revin în fața Uniunii Europene pentru că nu știu cum să plătească salariile pentru ultimele două luni, nu știu cum să mențină deschise școlile în Fâșia Gaza sau în Iordania pentru că nu au bugetul suficient pentru a acoperi ultimele două luni. Deci la fiecare sfârșit de an Uniunii Europene îi se cere să financeze ceva mai mult. Și este drept că viitorul financiar al agenției este aici miza. Uh, populația de refugiați este crescândă și baza de donatori scade. Unii donatori dau din ce în ce mai puțin către agenție, unele state din Golf au încetat sprijinul către această agenție și acum uh, Uh, astăzi, în 5 septembrie, uh, deja agenția nu prea mai are fonduri. Practic, dacă nu oferim uh, sume suplimentare către finanțarea de bază, la începutul lui octombrie nu vor, nu vor mai avea bani să mențină deschise școlile. Este un subiect care reapare cu această agenție. Deci avem trei mesaje cheie și am aprecia dacă această misiune ne-ar uh, putea ajuta să le promovăm. În primul rând, faptul că salutăm activitatea uh, și foarte bună muncă depusă de această agenție și invităm agenția să își continue uh, procesul de reformă internă pentru ca bugetul său să fie mai transparent, să se concentreze asupra serviciilor fundamentale de bază și să nu-și extindă uh, gama de servicii, apoi să-și extindă gama de donatori. Nu este normal ca UE să vină întotdeauna cu ultimele fonduri necesare. Statele din Golf ar putea și ele să financeze mai mult. Anul acesta Canada nu a dat niciun euro către UNRWA, uh, nici Norvegia, deci, în loc să se îndreaptă întotdeauna către Uniunea Europeană să-și acopere deficitul, UNRWA ar trebui să-și uh, extindă baza de donatori. Și ultimul mesaj cheie, din punctul nostru de vedere, ar fi să solicităm uh, adunării generale a ONU să dedice mai multe fonduri către această agenție. După cum știți, agenția depinde de contribuții voluntare din partea țărilor și uh, adunarea generală a ONU oferă uh, fonduri uh, numai pentru personalul internațional, mai puțin de 2% din bugetul uh, general. Deci, dincolo de contribuțiile voluntare, solicităm și contribuții din partea ONU la bugetul general, așa cum se întâmplă cu câteva alte agenții ONU. Mă voi opri aici și cu plăcere vă răspund la întrebări. Am să-i dau cuvântul colegei mele, Fabien, pentru câteva chestiuni specifice. Da, mulțumesc. Am să vă dau exemplul uh, Libanului pentru a vedea efectul crizei din Siria. În Liban există 270.000 de refugiați din Palestina, Ei sunt deja într-o situație delicată, extrem de delicată, au drepturi eh, restricționate, au uh, drepturi limitate sau accesul limitat la serviciile publice. Bugetul Libanului sau acordat de Liban era deja limitat atunci când eh, refugiații au venit, mai puțin de 40 de mii. În uh, Liban, ca și în celelalte țări, era o reformă în desfășurare, mai ales în zona de educație, iar sosirea refugiaților și-a pus amprenta asupra reformelor. Pentru că a trebuit să se găsească resurse financiare suplimentare pentru refugiații din Siria susținem UNRWA uh, în plus față de uh, bugetul prevăzut uh, pentru Iordania și alte țări, mai ales în Liban. Susținem fondurile, ambele fonduri acordate, cel special pentru criza din Siria, dar și cel bilateral În plus față de bugetul uh, general, susținem uh, demersurile agenției atât prin asistența bilaterală, cât și prin uh, fondul suplimentar alocat în urma crizei din Siria. Alocarea bilaterală în cadrul de asistență pentru 2014-2016 am alocat 10 milioane pentru UNRWA, 5 milioane pentru uh, refacerea adăposturilor și 5 milioane pentru educație. Acordăm fonduri agenției din fondurile suplimentare prevăzute pentru susținerea Libanului în contextul crizei siriene. Am avut aici 4 milioane acordați pentru îmbunătățirea situației din taberele de refugiați, prin fondul fiduciar. Avem de asemenea un uh, fond de 15 milioane, 15, uh, 12 milioane pentru Liban și 3 milioane pentru Iordania. Apoi susținem și reconstruirea, refacerea taberei din Nahel Paded, lângă Tripoli, un prim program de 12 milioane, apoi încă 14,5 milioane uh, se vor uh, aloca în urma avizului dat de comisie. Cam atât. Uh, mă opresc și aștept întrebările dumneavoastră. Vă mulțumim. Mulțumim și pentru documentele pe care ni le-ați oferit uh, în vederea misiunii. Sunt importante. Am câteva întrebări, poate și colegii vor să vă adreseze câteva întrebări. Deocamdată nimeni nu a solicitat intervenția. Am o întrebare eu însă. Ne puteți descrie diferența între fondurile UE din Liban și cele din Liban. Deci dacă există o diferență de finanțare dintre sumele alocate Iordanie și cele alocate Libanului. Din câte am auzit, din, de la 1 ianuarie 2016 s-a schimbat uh, asistența medicală plătită din fondurile UNRWA. Până acum se plăteau 100%, însă acum refugiații trebuie să contribuie cu 5% dacă sunt în spitalele Crucii Roșii și 15% dacă sunt în spitalele de stat. Așa mi s-a spus, așa știu eu. Care este situația în prezent? Se gândește agenția la o modificare, întâmpină cumva dificultăți, există demonstrații, deci voiam să aflu câteva date concrete, pentru că vom întâlni uh, astfel de lucruri la fața locului. Da, bun, diferența principală dintre Iordania și Liban este că uh, în Iordania uh, refugiații au acces la piața muncii și în Liban nu. Asta este diferența principală, de aceea cei mai mulți se află în Iordania și acolo este cel mai mic buget alocat. În ceea ce privește reforma în sănătate, după cum spuneam, UNRA tocmai desfășura o astfel de reformă în educație și sănătate, însă numărul sporit de refugiați s-a răsfrânt asupra situației de acolo. Și au existat și altfel de probleme suplimentare în tabere. Poate că și comunicari, activitatea de comunicare din partea UNRWA a fost slabă, mai ales în ceea ce privește reformele din sănătate care nu au fost văzute cu ochi buni, au existat demonstrații. Nu știu care este situația actuală, dar eu cred că reformele au fost suspendate tocmai pentru a intra în dialog cu diferitele organizații din tabere. De fapt, din câte am înțeles eu, refugiații palestinieni nu sunt obligați să plătească mai mult, dar este un sistem diferit care funcționează acolo, însă lucrurile nu sunt uh, prea bine stabilite, prea bine explicate și după cum știți au existat tulburări, neliniști uh, în tabere și din cauza consecințelor crizei siriene, îndeosebi în anumite tabere unde se ascundeau jihadiști și unde existau uh, lupte politice în interiorul taberelor. Oamenii se gândeau dacă să-i uh, dea afară sau nu, dacă să colaboreze cu armata sau nu. Recent, Uh, persoanele au fost predate armate libaneze, asta este un semnal pozitiv, dar situația este dificilă. Mm, sunt convinsă că veți afla mai multe amănunte la Beirut. Nu e vorba doar de uh, numărul crescut de refugiați, ci și de consecințele politice ale crizei din Siria și de tensiunile suplimentare care au apărut, tensiunile care au apărut în jurul taberelor. Unra nu uh, are acum uh, posibilitatea de a își derula reformele. Mulțumesc! Matias Bular de la Unra, îi spunem bun venit. Ne pregătim pentru misiunea noastră. Dacă aveți ceva de adăugat, nu știu dacă ați auzit care au fost întrebările, ați auzit care este reacția comisiei. Uh, acum ne ocupăm doar de pregătirea acestei misiuni importante. Mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumesc că m-ați recunoscut și că mi-ați dat cuvântul. Nu mai am multe lucruri de adăugat. Vreau să folosesc acest prilej pentru a mulțumi Comisiei Cont pentru că a organizat această deplasare. Este o misiune foarte binevenită, e important să vedeți cum stau lucrurile la fața locului și să vedeți care sunt programele în desfășurare finanțate de către Uniunea Europeană. Bun, într-adevăr am întârziat, nu am prins întreaga întrebare, dar am înțeles că s-a referit la reforma din sănătate, care a stârnit controverse. Au existat um, un expert pe Liban, Matia Șale, care a fost invitat la Bruxelles, va fi aici săptămâna asta și va fi promovat în postul de director pentru Siria. Deci el se va muta la Damasc și va trebui să-și găsească un locui, înlocuitor pentru Liban. Legat de reformele din sănătate, într-adevăr, din câte am auzit, refugiaților nu s-au comunicat lucrurile cum trebuie. Ne-am străduit să comunicăm, să prezentăm această reformă în cel mai mod posibil, să le arătăm că este în beneficiul lor. Ei, într-adevăr, uh, au interpretat uh, prezentarea noastră în mod greșit și au și abuzat de ea în scop politic, după cum s-a spus mai devreme. A devenit un instrument uh, politizat care avea mai degrabă uh, legătură cu poziția politică față de Liban decât cu reforma în sine, reforma, reforma sănătate. Poate o chestiune legată de cetățenia iordaniană, să lămuresc aici lucrurile. Într-adevăr, Iordania a fost generoasă, le-a acordat palestinienilor o cetățenie temporară, provizorie și trebuie să distingem aici. Uh, Iordania consideră că este un gest umanitar de a le permite palestinilor să circule și să interacționeze cu populația, însă nu este vorba de o integrare de plină pentru că poate fi revocată. Și știți că o astfel de cetățenie nu este una cu drepturi de pline. Asta le permite doar să circule. Din păcate, în ultimii doi ani am uh, văzut un recul în Iordania. S-a redus perioada prevăzută pentru aceste pașapoarte. Perioada de valabilitate s-a redus de la 3 la 2 sau chiar un an. Și câteodată chiar se refuză un pașaport nou. Am vrut să subliniez asta pentru că trebuie să se știe că nu este vorba de o integrare deplină. Mulțumesc. Vă mulțumesc și eu. Nu mai sunt colegi care vor să intervină, deci vă mulțumesc atât comisiei cât și UNRWA. Cred că veți reveni dacă vor exista întrebări suplimentare. Suplimentare, noi lucrăm uh, cu secretariatul. Următoarea uh, reuniune a Comisiei Cont va fi în 26 septembrie, deci după misiunea noastră practic, noi uh, îi vom putea informa pe colegii noștri despre rezultatele deplasării. A fost foarte bun azi, ne-am descurcat foarte bine cu programul, deși am avut sarcini foarte importante. Vă mulțumesc tuturor pentru colaborare și uh, rămâne să ne vedem în curând. Vă mulțumesc și o seară plăcută. Maybe just to add the last thing. Un ultim lucru pe care aș vrea să-l adaug. Deci următoarea reuniune are loc în 26 septembrie, însă reuniunea din 29 septembrie este anulată. Atenție, nu va avea loc uh, reuniunea din 29 septembrie. Deci uh, o seară plăcută, vă mulțumesc.